Doamnelor și domnilor, ne reluăm lucrările. Doresc să vă, anunțați că să vă anunț, mă scuzați, că domnul Tobias Flüger a făcut o cerere pentru a-i fi apărate drepturile și imunitatea. În baza articolului 6, alineatul 12 din regulamentul de procedură. Această cerere a fost trimisă Comisiei uh, Jurii. Acum vom trece la punctele înscrise pe ordinea de zi. Începem cu întrebarea orală adresată Comisiei în ce privește vinurile roze și practicile oenologice autorizate. Începem discuția dând cuvântul raportorului, mai întâi doamna Astrid Luling pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Producătorii vinurilor de calitate și consumatorii care sunt adevărați cunoscători ai produselor din regiunile noastre nu vor să audă vreodată vorbindu-se de vinuri care au fost amestecate.